și trebuie să facă pur și simplu dintr-o strategie mai globală pentru a avea o planetă mai sigură și mai sănătoasă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Martin. Pentru Comisia DEVE există doi vorbitori. Primul este domnul Kaczmarek. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne